Welcome to everybody. We can start our meeting. You know that today is a very important day. Bună ziua tuturor, putem începe reuniunea. Știți cu toții că este o zi foarte importantă, o să continui în italiană. După aceea o să vorbesc în engleză, dacă îmi permiteți. Așadar, astăzi avem uh, pe ordinea de zi un eveniment foarte important, un lucru de rezolvat uh, precum au și multe alte comisii din acest Parlament, și anume trebuie să alegem un nou președinte de comisie și, un, și noi președinți. Vreau să vă informez însă la început că reuniunea este transmisă în direct pe internet și în conformitate cu regulile 200 regula 204 a regulamentului de procedură cu privire la alegerea președintelui de comisii și a celor patru vicepreședinți, vom, uh, proced, vom începe um, așadar uh, această procedură puțin mai încolo, după care voi explica exact ce procedură implică. Aș propune să trecem la vot, um, la primul punct, președinta uh, care sunt eu acum, nu mi-am depus candidatura pentru că avem o nouă candidată din partea grupului S și D și cred că pot să vă spun că această experiență a fost pentru mine extrem de importantă, am făcut-o cu mult entuziasm, am fost președinte mm, cu mare plăcere în această comisie și vreau să vă mulțumesc pentru generozitate și vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ați uh, lucrat uh, în această comisie, în acești ani care au trecut, vreau să vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră tuturor deputaților, dar și vicepreședinților uh, celor patru, cărora le mulțumesc așadar uh, în mod special uh, doamnul Diaconu, doamna Trupel și ceilalți, dar și coordonatorilor de grup, desigur și mai ales coordonatorului din partea grupei, grupului nostru, dar vreau să mulțumesc tuturor um, asistenților, tuturor întregului secretariat, um, administratorilor de comisii, dar și tuturor consilierilor politici pentru colaborarea loială de care au dat dovadă fiecărui în parte. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru această susținere prețioasă. Înainte să începem, cred că ar fi potrivit să amintim tragedia care s-a întâmplat, din păcate, la mine în țară, în două situații diferite. În primul rând, autobuzul celor um, studenților uh, maghiari, 16 studenți um, tineri maghiari au pierdut și au pierdut viața în toți cei care erau uh, în față au murit și mai sunt două persoane care plutesc între viață și moarte, o tragedie absolută care a lovit Uh, de fapt o tineretul prețios pe care îl avem și aș vrea să vă rog să ne rugăm pentru cei care sunt încă în pericol și cei, pentru cei care au uh, dispărut uh, și în avalanșa din Abruzzo. Aș vrea să vă rog pentru ei să depunem, să ținem un moment de reculegere și să păstrăm un moment de reculegere și după aceea să trecem la politică mai departe. Mulțumesc! Grazie. Bene. E... Ehm, Vă mulțumesc. Bun, acum uh, trecem la ordinea de zi și anume la alegerea președintelui de comisie. Înainte să trecem la alegere, aș dori să vă informez despre supleanții pe care i-am primit. PP. Please, Mr. Zakorakis. Erdos înlocuiește pe Zakorakis. Din partea SCD, Silvia Kaufman o înlocuiește pe domnul Gramaticakis și um, Sorin Cătălin Ivan îl uh, înlocuiește pe Drăghici. Din partea ALDE, Robert Rochefort îl uh, o înlocuiește pe Iana Tutom și din partea Verzilor, uh, Domnul Ramon uh, înlocuiește pe doamna Evans, iar de la ECR știu că mai avem pe colegul Crajordieschi care o să înlocuiesc uh, pe cine nu mi-ați scris pe foaie pe cine înlocuiește, bănuiesc că e un coleg, puteți să ne comunicați, vă rog, numele? Vorbim de coordonator aici? Întreabă vorbitorul din sală. Aha, am înțeles, spune doamna președinte. Nu, ne trebuie doar numele. Ne trebuie numele persoanei pe care o înlocuiește colegul dumneavoastră Krasnodevski. Poate puteți să întrebați pe consilierii politici. Bine, o, să, o să întrebăm. Și altă înlocuire pe care doriți să o comunicați nu este cazul. Bine. Atunci, dacă mai e ceva, puteți să ne informați mai întâi vreau să stabilim un quorum de 8 membri pe care trebuie să-l atingem și văd că este îndeplinit și acum o să trecem la nominalizările pentru funcția de președinte de comisie și vreau să dau cuvântul în primul rând deputatului care dorește să prezinte candidatura a, Cristina Libaci, care dorește să prezinte candidatura. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să vă spun că susțin nominalizarea doamnei Petra Kammerevert, aș dori să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi dumneavoastră, doamnă președinte, pentru cum ați lucrat în calitate de președinte de comisie. A fost o mare plăcere să colaborăm cu dumneavoastră. Și acum este o mare onoare și o bucurie pentru mine să vă prezint nominalizarea doamnei Petra Kammerevert Colega noastră, Camerivert, este o colegă extrem de competentă, a fost coordonatoare din partea socialiștilor și democraților și a lucrat din greu pe toate dosarele pe care le-a avut în atribuție. A fost extrem de profesionist la fiecare dosar la care a fost raportoare și sunt convinsă uh, că toată comisia noastră, sub președinția dânsei, va reuși să funcționeze tot la fel de bine, la fel de eficient și sunt convinsă că vom putea colabora foarte bine și cu deputații de la alte comisii cu care vom conlucra și cu comisarii cu care vom avea de lucru. Vreau să susțin nominalizarea doamnei Camerei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Cristina! Am luat notă, desigur, cu mare plăcere de candidatura doamnei Cameriver și vreau să întreb uh, dacă mai sunt alte candidaturi. Văd că nu este cazul, așadar aș propune să definim în primul rând caracteristicile necesare pe care dânsa le are, desigur, adică este membru cu drepturi de pline în comisia noastră, este membru într-un grup politic și a depus declarația de uh, avere, interese financiare și așa mai departe, deci nu mai sunt alte probleme uh, sau obstacole în calea candidaturii dânsei. Așadar, acum aș vrea să o rog pe doamna Camerivert candidata noastră, dacă acceptă să fie nominalizată candidată la președinția comisiei noastre. Vă rog, doamnă Camerivert. Da, sunt de acord, desigur. Bine. Atunci vă mulțumesc foarte mult și uh, o felicit pe doamna Camerivert pentru această nominalizare și acum aș dori să vă întreb, având în vedere că nu avem alți candidați pe listă, dacă sunteți de acord să o alegem prin aclamare pe doamna Camerivert. Dacă sunteți de acord, eu zic că dânsa poate fi aleasă prin aclamare. Mulțumesc! Bine, a questo punto il mio compito... Bun, atunci sarcinile mele de această parte a mesei s-au terminat și acum, Petra, te rog să vii tu aici pentru a conduce această comisie și îți uh, transmit așadar uh, toate cele bune, felicitări și te rog, Petra, vino aici. Uh, Suspendăm ședința numai o secundă pentru schimbare. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru încredere, însă nu aș dori să încep activitatea mea înainte să-i mulțumesc uh, din suflet doamnei uh, președinte Silvia Costa pentru felul în care a lucrat în funcția de președinte a Comisiei Cult. Îți mulțumesc din suflet, Silvia, îți mulțumesc pentru felul în care ne-ai condus uh, și felul în care ți-ai depus, um, ai depus eforturi pentru această comisie în ultimii doi ani și jumătate. Ai făcut schimbări în Parlament, ai uh, schimbat vizibilitatea acestei comisii în ultimii doi ani și jumătate și sper să fiu la înălțimea acestei ștachete pe care ai plasat-o destul de sus. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și sper să colaborăm pe viitor uh, la fel de bine. Mulțumesc foarte mult!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

În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care ați exprimat-o prin acest vot. O să fac eforturi continue pentru a fi o președintă corectă, fair și uh, pentru a continua linia pe care a impus-o deja doamna Costa înaintea mea. Voi face tot posibilul pentru ca toată Comisia pentru Cultură să fie bine reprezentată în exterior, dar nu numai în exterior, ci vreau să am grijă să avem o atmosferă pozitivă de lucru și în interiorul Comisiei. Vreau să fac tot posibilul pentru ca această comisie să conlucreze mai bine cu celelalte comisii și sper ca noi, uh, Comisia pentru Cultură din Parlamentul European, să nu fim uh, neglijați Uh, Silvia a reușit foarte bine, cred eu, să îmbunătățească rolul comisiei noastre, pentru că avem dosare foarte importante pe care le administrăm și pe viitor. Mai trebuie însă să facem câteva alegeri și anume trebuie să alegem acum uh, mai mulți vicepreședinți. Și aș zice să trecem direct la alegerea primului uh, sau primei vicepreședinte. Trebuie să vă comunic pentru procesul verbal care sunt vicepreședinții prezenți aici astăzi. Avem așa, pentru domnul Sagorakis uh, avem un reprezentant pe domnul Erbers, după aceea pentru S și D pe colegul Gramaticakis îl înlocuiește Silvia Kaufman, domnul Drăghici este reprezentat de Sorin Cătălin Ivan și Iana Tum de la ALDE este reprezentată de către Robert Rochefort. La Verzi, colega Evans este reprezentată de domnul Raimond și la ECR îl avem pe colegul Messerschmidt, care este reprezentat de domnul Kraslodevski. Constat că avem în continuare quorumul, 8 membri din comisie prezenți, cel puțin, deci Quorumul este îndeplinit și atunci aș vrea acum să ascultăm nominalizările pentru primul vicepreședinte. Sabine Ferhaien, te rog. Mulțumesc, vreau să folosesc ocazia pentru a-i mulțumi și eu lui Silvia Costa pentru conducerea comisiei noastre în ultimii doi ani și jumătate. A fost o președintă corectă, deschisă și o bună reprezentantă a membrilor din această comisie. Vreau să-i mulțumesc foarte mult și pe felul, pentru felul în care va lucra în continuare în comisie în numele SGD. Mă bucur pentru cooperare. Vreau să te felicit și pe tine, dragă Petra, îți urez toate cele bune în această nouă funcție și sper să colaborăm foarte bine și pe viitor. Îți urez succes în gestionarea comisiei noastre este o comisie specială, așa cum ai spus și tu, cu dosare importante, importante pentru Uniunea Europeană în epoca aceasta și nu de multe ori este luată mai puțin în serios decât ar merita. Eu sper ca tu să continui exact uh, să lupți pentru rolul comisiei noastre la locul care îi se cuvine. Vreau să o propun pe doamna Andreea Bocicor pentru prim, funcția de prim uh, vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt alte propuneri? Nu este cazul. Așadar, constat că doamna Andreea Boșcor este membru cu drepturi de pline în Comisia Cult, a fost propusă de către un grup politic și și-a um, completat declarația intereselor financiare, deci poate să candideze la această funcție. Vreau să o întreb însă pe doamna Boșcor dacă este de acord cu nominalizarea grupului ei, da? Sunt de acord. Mulțumesc foarte mult. Fiind dat că nu avem decât o singură candidată, aș propune din nou să votăm prin aclamare și dacă nu se dorește un vot secret, se pare că nu este cazul, propun să o votăm prin aclamare, vă rog. Herzlichen Glückwunsch! Felicitări, uh, dragă colegă, Andreea Mușcor, și te rog să vii aici în fața la prezidiu atunci. Acum trecem la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte și aici trebuie din nou să repet ce membri repet, uh, reprezintă ce alți membri. Așa este pentru procesul verbal, deci pentru PP colegul Sagorakis este înlocuit de Norbert Elos, la S și D, Gheorghios Gramaticakis prin Silvia Ivon Kaufman, Damian Drăghici de către Sorin Cătălin Ivan și la ALDE Iana Turn de către Robert Rochefort, la Verzi doamna Evans de către domnul Raimon și la ECR domnul Messerschmidt de către domnul Krasnodevski. Avem în continuare în sală cvorumul necesar de 8 membri 8 sunt necesare, avem mai mulți în sală, chiar mult mai mulți și de aceea acum aș ruga să se facă propuneri pentru cel de-al doilea vicepreședinte. Vă rog. Da, vă rog. Bueno, primero de todo, muchas felicidades, Petra. În primul rând, multe felicitări, Petra, pentru alegere. Vreau să-i spun Silviei că a fost o președintă excepțională și că o să ne lipsească foarte mult. Grupul nostru propune ca domnul Mircea Diaconu să continue cu bunele oficii pe care le cunoaștem cu toții. Îi cerem domnului Diaconu să fie cel de-al doilea vicepreședinte al acestei comisii. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Dorește altcineva să facă altă propunere? Nu pare să fie cazul. Deci trebuie să constat că domnul Diaconu este membru cu drepturi de pline în Comisia Cult, este candidat din partea unui grup politic și și-a uh, îndeplinit uh, obligațiile cu privire la declarația intereselor financiare, deci nu este niciun obstacol în calea candidaturii sale. Trebuie să-l întreb pe domnul Diaconu, sunteți de acord cu nominalizarea? Uh, da, deși aș fi preferat să finalizeze altcineva uh, negocierile cu, cu Comisia și cu Consiliu. Mă refer la trilog. Bun, mulțumim foarte mult. Va trebui să continuăm în acest sens anul acesta. Sper să terminăm însă anul acesta. Constat că nu avem decât un singur candidat pentru această funcție și propun de aceea din nou să-l alegem pe domnul Diaconu, tot prin aclamare, dacă nu este nimeni care dorește un vot secret, atunci îl putem vota prin aclamare pe domnul Diaconu. Herzlichen Dank, ich beglückwünsche. Felicitări, vă urez uh, toate cele bune și vă urez uh, o, și mă bucur să avem o colaborare foarte bună și pe viitor. Vă rog să veniți în față. Trecem acum la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte și aici aceeași procedură ca înainte trebuie, din păcate, să vă spun încă o dată ce deputați sunt reprezentați de alții. PP Teodorus Sagorakis este înlocuit de domnul Erlos la S și de Gheorghios Gramaticakis de Silvia Ivon Kaufman, Damian Drăghici de Sorin Cătălin Ivan, la A de Iana Tun de Robert Rochefort, și la Verzi uh, Miss Evans de domnul Raymond, iar la ECR domnul Messerschmidt, înlocuit de domnul Krasnodevski. Așadar, acum aș vrea să vă rog să faceți propuneri, vă rog. Da, mulțumesc. În primul rând aș dori și eu în numele verzilor să-i mulțumesc doamnei Costa pentru felul în care a condus această comisie în ultimii ani. Vreau să te felicit pe tine, Petra, și să-ți confirm încrederea noastră în uh, tine. Vreau să propun pe Helga Trüppel pentru cel de-al treilea vicepreședinte. Uh, cred că este foarte bine conectată și în același timp foarte la curent cu toate dosarele și este o propunere bună. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește altcineva să facă vreo propunere de candidatură pentru al treilea vicepreședinte? Nu este cazul. Atunci constat uh, pentru procesul verbal că este membră în cult. A fost prezentată ca și candidatură din partea unui grup uh, politic și și-a completat uh, declarația intereselor financiare. Deci nu avem niciun obstacol, avem un singur candidat și din nou vă propun să o votăm prin aclamare și pe dânsa. A, ă, mi se atrage atenția, trebuie să te întreb dacă ești de acord cu nominalizarea. Da, mulțumesc că te gândești. Ă, într-adevăr, sunt de acord cu această nominalizare. Da, plecasem de la premiza că vei fi de acord, spune doamna președinte. Avem o singură candidată, de aceea propun, după cum spuneam înainte, să o votăm prin aclamare. Dacă nimeni nu dorește un vot secret, se pare că nu este cazul, deci haideți să o votăm prin aclamare. Auch dir, Helga, herzlich... Helga, felicitări pentru această funcție și în continuare o bună colaborare ne așteaptă. Te rog să vii în față. Bun, și atunci ajungem la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Cred că pentru ultima dată trebuie să vă explic cine înlocuiește pe cine la PP, domnul Sagorakis, de către domnul Elgos, Gramaticakis de către Kaufman, domnul Drăghiș de către Cătălin Sorin Ivan, la de Iana Turm de către Robert Rochefort, la Vers doamna Evans, domnul Raimund și la ECR domnul Messerschmidt de către domnul Krasnodebski. Aș vrea să îmi faceți propunerile pentru cel de-al patrulea sau cea de-a patra vicepreședinte. Sabine Ferhaien, te rog. Da, mulțumesc. Din partea PPE vreau să îl propun pe Stefano Maulu ca al patrulea vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult atunci trebuie să-l întreb și pe domnul Maulo dacă este de acord cu nominalizarea. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Mai există alte propuneri? Nu este cazul. Deci, din nou, constat că alegerea domnului Maulo este corectă pentru că este membru cu drepturi de pline în Comisia Cult, a fost prezentat de către un grup politic și și-a îndeplinit obligațiile financiare um, în ceea ce privește declarația și deci avem un singur candidat, propun din nou o alegere prin aclamare. Dacă nimeni nu dorește vot secret, nu este cazul, nu dorește nimeni vot secret, deci putem vota prin aclamare cel de-al patrulea vicepreședinte, domnul Maulo. Vă felicit și pe dumneavoastră, domnule Maulu, pentru alegerea în această funcție. Mă bucur de colaborarea care ne așteaptă în următorii ani și vă rog să veniți aici la prezidiu unde au venit și ceilalți colegi. Eu cred că astfel am terminat cu primul punct procedural într-un timp record, aș spune eu, și cred că acum putem trece mai departe pe ordinea de zi la punctele prevăzute pentru astăzi. Trecem atunci la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii de zi. Vreau să știu dacă există obiecții sau dorințe de modificare a ordinii de zi. Nu este cazul. Dorește cineva să facă anumite comentarii? Nu este cazul. Atunci ordinea de zi în forma actuală este adoptată. La punctul 4 de pe ordinea de zi avem aprobarea proceselor verbale din 10 și 11 octombrie, dar și din 8 noiembrie și 28 noiembrie 2016 trebuie să le aprobăm. Proiectul uh, procesului verbal la reuniunilor din 10-11 octombrie, 8 noiembrie și 28 noiembrie se găsesc în mapa dumneavoastră de ședință. Vreau să știu dacă aveți remarci cu privire la aceste procese verbale. Nu este cazul. Așadar, propun că dacă nu sunt comentarii până la sfârșitul reuniunii cu privire la procesul verbal, să fie uh, aprobate toate aceste procese verbale. Am trecut la punctul 5, la comunicările președintei. Vreau să vă comunic, în primul rând, că avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, polonă, bulgară și română. Uh, Mâine după amiază ni se va adăuga și cabina de slovenă. Aveți de asemenea hotărârile coordonatorilor din 5 decembrie în mapă, 5 decembrie 2016. Hotărârile coordonatorilor v-au fost transmise pe 8 decembrie și pe mail ele sunt uh, adoptate pentru că termenul de obiecții era 13 decembrie pentru acestea, pentru hotărârile coordonatorilor. Am ajuns atât de repede la punctul 6 încât putem să-l așteptăm pe domnul Fisas, pentru că nu este încă în sală. Avem două posibilități. Putem să începem cu punctul 7, aceasta ar fi o variantă, și dacă domnul Fisas vine, vom trece la 6 înapoi. Ce părere aveți? Julie. Da, um, tot mă uit pe procesul verbal și văd că numele lui Ken Leot este scris greșit pe pagina 2 dacă se poate să corectați greșeala de ortografie de acolo. Da, secretariatul se va ocupa, cu siguranță. Nu se poate să lăsăm un nume scris greșit, spune doamna președinte. Zabine, știi dacă vine Santiago sau... Santiago Ofisas nu vine, spune doamna Ferhaien. Am o notiță despre text pot să o citesc eventual. Bine, păi dacă nu vine atunci, poate că putem să trecem cu aceste notițe prin punctul de pe ordinea de zi și cu eventuale comentarii din partea raportorilor din umbră. Da, foarte pe scurt din partea mea, Proiectul de raport nu a schimbat foarte mult uh, din propunerea Comisiei. Singurul scop al raportului este să se includă țările EFTA și să se modifice calendarul. Am amendat doar câteva aliniate pentru a clarifica raportul, dar nu am schimbat conținutul pentru că propunerea a fost bună. Atât scrie aici, cred că Comisia a lucrat bine pe această propunere nu s-a schimbat mare lucru decât o extindere spre EFTA și deci s-a schimbat calendarul, din câte înțeleg. Mă bucur în numele domnului Fisas de comentariile celorlaltor grupuri. Dacă sunt de acord cu mine, putem trece foarte repede de acest punct. Da, mulțumesc, spune doamna președinte. Aproape că am uitat, de fapt am uitat să menționez despre ce raport vorbim. Era vorba de propunerea creării unei acțiuni a Uniunii pentru capitalele culturale europene pentru anul 2020 până în 2033. Raportor domnul Santiago Fisas. Și ceea ce ne-a spus domnul Santiago, tocmai am auzit de la Zabine. Vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră și văd că Doamna Jimenez Baba dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Vreau să îl felicit pe domnul Fisas și îl susțin pentru acest raport. Nu voi intra în detalii pentru că este un raport foarte tehnic, dar vreau să subliniez importanța pe care o are această problemă adică problema cultural, capitalelor culturale europene. Este important să avem și în țări terțe. Ne-am întâlnit de foarte multe ori cu persoane care nu sunt cetățeni europeni, dar care se simt europeni, deci trebuie să alimentăm acest sentiment. Pe de altă parte, salutăm acest gen de rapoarte pentru că se creează ideea aceasta de apartenență uh, Uh, aceluiași mediu, apartenența capitalelor europene la mediul european și subliniem în felul acesta suntem mai puternici uh, și subliniem, cum spuneam, sentimentul de apartenență la Europa. Mulțumim pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult, Helga Trüppel. Da, mulțumesc. Și eu cred că e o idee foarte bună este o idee foarte bună, pentru că avem multă experiență cu capitalele culturale europene și e bine să le extindem și la țările terțe. Capitalele culturale europene se referă la uh, colaborare, la comunicare, la mobilitate. Se pot produce în felul acesta mai multe bunuri culturale și se pot extinde posibilitatea să i aparte și alții e de fapt un lucru foarte bun, pentru că e mai, vorbim mai, de, mai degrabă de ambasadorii culturii europene în alte țări și le dăm tuturor posibilitatea să se apropie de Uniunea Europeană, de valorile noastre. Deci abordarea aceasta e foarte bună și o susțin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Silvia Costa. Mulțumesc, Petra. Sunt de acord că este o idee foarte importantă pe care noi am promovat-o deja din legislatura anterioară și domnul uh, Drăghici a fost de asemenea uh, implicat. Uh, vreau să vă amintesc că a fost deja hotărâtă capitala 2021 din zona EFTA la Novi Sad și suntem deja deci într-o fază nouă, de fapt, partea nouă a acestui regulament și vreau să vă spun că experiența aceasta e foarte interesantă. Ar fi foarte interesant să facem chiar un bilanț oarecum, pentru că uh, impactul pe orașele care au fost capitale culturale a fost extrem de important. Um, de exemplu, Există acum în uh, anumite țări, în Marea Britanie și în Italia, capital, uh, capitala națională culturală. S-a instaurat un proiect similar și mi se pare o consecință foarte bună în diplomația culturală. Putem astfel să creăm o rețea cu alte experiențe din alte țări și să extindem uh, proiectul capitalelor culturale chiar și în alte părți ale lumii. Mi se pare o bună practică care contribuie la îmbunătățirea dialogului intercultural. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Julie Ward! Um, Vreau să susțin această propunere. De fapt, capitalele culturale europene reprezintă elemente care au ajutat multe orașe. Orașul Liverpool, de exemplu, s-a regenerat în momentul în care guvernul uh, conservator a abandonat acest oraș. Cultura a fost un element cheie care a dus la succese în orașul nostru industrial foarte vechi. Uh, Brexitul e un dezastru pentru Marea Britanie și încercăm uh, să găsim o cale de ieșire pentru orașele care ar fi vrut să rămână în Uniunea Europeană. Manchester, de exemplu, e cel mai mare oraș din regiunea mea și știu că doresc uh, să-și păstreze legăturile europene. Cred de asemenea că lucrul acesta se uh, analizează la rețeaua orașelor europene. Această rețea nu se adresează numai statelor membre, e mult mai largă, iar uh, ar fi, aș fi foarte bucuroasă să avem uh, o reuniune cu uh, orașul Birmingham, de exemplu, privind aspirațiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Șoidrova! Mulțumesc foarte mult! Julie Ward, uh, credeam că va vorbi despre acest lucru, dar trebuie să ne gândim și la ce se va întâmpla după Brexit pentru că o să fie cumva la mijloc, nu, sunt, nu vor fi nici state candidate, nici stat candidat, nici altceva, deci trebuie să le permitem în continuare să participă. Uh, capitalele culturale europene sunt importante pentru cooperarea statelor membre europene, deci e o provocare nouă pentru noi. Cum să facem să nu lăsăm la o parte Marea Britanie? Sigur că vom susține participarea orașelor britanice. Mulțumesc! Und... Mulțumesc. Domnul Stroievski acum. Przede wszystkim chcę pewnego Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mai spun ceva, să precizez de fapt ceva. Unii dintre dumneavoastră ați folosit termenul țări terțe. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, e vorba de țări terțe în sensul comun uh, ca la afaceri externe, ci e vorba de țări uh, foarte clare, anume, care fac parte din acordul EFTA, deci din zona economică europeană, din spațiul economic european. Și revenind la ce a spus doamna Soidrova, e foarte posibil ca Marea Britanie să ajungă exact în această zonă, când vorbim de anii 2020-2033, uh, probabil că va fi inclus în aceste noi proiecte. Dar, în primul rând, trebuie semnat acest acord. Și încă ceva ce mai vreau să menționez. Uh, programul acesta ar trebui să aibă o listă clară a membrilor. Au fost cazuri în trecut, după cum știți, în care anumite orașe din afara Uniunii Europene au participat, de exemplu Istanbul și apoi, uh, din câte mi-aduc eu aminte, s-a luat o hotărâre ca, de exemplu, să fie inclus Sarajevo. Sarajevo știu că a făcut cerere, dar cererea i-a fost refuzată. Și acum, dacă vorbim despre EFTA și statele din spațiul economic european, atunci e vorba de țări noi, țări care participă la finanțarea diverselor proiecte culturale din Uniunea Europeană, dar care sunt uh, amplasate în afara Uniunii Europene. Deci cred uh, că trebuie să se facă într-un fel dreptate aici și să se găsească o soluție justă. Probabil că va dura ceva timp până când se va stabiliza situația și încă ceva. Capital uh, capitală europeană culturală este un proiect foarte bun. Dar pe de altă parte, dacă analizăm situația orașelor noastre, nu toate capitalele culturale europene folosesc toate posibilitățile. Fiecare secundă ar trebui să fie încununată de succes. Să ne gândim la Liverpool, la Essen, orașul din Germania, care și-a schimbat uh, fața Barcelona, care este și ea o poveste de succes s-au bazat mai mult pe petrecerea timpului liber, pe divertisment, dar a fost, uh, eu știu, decizia lor, dar sunt altele care nu au fost încununate pe deplin de succes. N-au fost eșecuri, dar nici succese mari n-au fost pentru că nu în toate orașele schimbările au fost permanente, au fost de tranziție. Mulțumesc, doamna Bild mai este pe listă și dacă nu mai dorește nimeni după aceea să ia cuvântul, o să închei lista vorbitorilor și mai dau cuvântul comisiei dacă dorește. Doamna Bild întâi. Inițiativa capitalelor inițiative ale uh, europene pune în lumină bogăția și diversitatea orașelor europene. Întărirea acestei acțiuni mi se pare judicioasă, pentru că acum istoria noastră a civilizației europene pare să fie amenințată, iar cultura este în pericol în toată lumea, cum ar fi Palmira. Totuși sunt câteva semne de întrebare legate de propunerea aceasta de hotărâre. Doriți să extindem această această acțiune la țările candidate și la țările candidate la aderare. Ce se întâmplă cu Turcia, care e o țară candidată, dar care a anunțat că vrea să se retragă din acest program? Și în al doilea rând, nu înțeleg Uh, aud toată ziua la Parlament că nu avem fonduri pentru diversele programe și între altele programele culturale și pentru educație. Totuși ne propuneți să subvenționăm uh, țări și orașe diverse care nu sunt în state membre, dar avem oare banii pentru acest lucru? Mulțumesc! Äh, Mulțumesc! Comisia este prezentă în sală? și dorește să ia cuvântul despre subiect, despre acest raport? Nu pare să fie cazul. Atunci vreau să mai întreb pe Zambine, care îl reprezintă pe Santiago, dacă dorește să mai adauge ceva. Eu, eu cred că pot să mulțumesc în numele lui Santiago pentru comentariile colegilor. Vreau să, să mai clarific un lucru pentru ca să nu rămână neclar. Nu trebuie să se înțeleagă că Uniunea Europeană dă bani din fonduri europene pentru țări care nu sunt membre în Uniunea Europeană. Acele țări uh, plătesc și ele în bugetul cultural. Există un procent prin care s-a stabilit cât trebuie să contribuie și deci dacă participă activ la programe, contribuie și financiar. Vreau să fie clar acest lucru pentru toată lumea. Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru această clarificare necesară. Într-adevăr, așa este. Chiar și dacă Turcia dorește să nu mai uh, participe la acest program, la Creative Europe, atunci nu va mai primi proiecte, nu va mai primi finanțare din acest uh, portofel, ca să zic așa. În orice caz, în general, capitalele culturale sunt cele care plătesc cel mai mult la bugetul pentru astfel de proiecte. Trebuie spus foarte clar, uh, ponderea este așa și uh, capitalele culturale sunt uh, foarte implicate, nu numai din punct de vedere al proiectelor, ci și financiar. Bun, vă mulțumesc foarte mult oricum pentru dezbatere. Vreau să vă mai comunic uh, Termenul de depunere al amendamentelor care este pe 30 ianuarie la ora 12 și votul va avea loc în Comisia CULT pe 28 februarie. Acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume conectivitatea internetului pentru creștere, competitivitate și coeziune. Societatea Europeană Gigabyte și 5 d raportor doamna Silvia Costa. Avem uh, un, o, un proiect de aviz pe care trebuie să-l examinăm și vreau să dau cuvântul mai întâi doamnei raportor Silvia Costa să își prezinte raportul. Trei minute aveți, doamna Costa, vă rog. Da, mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. După cum ați văzut din proiect, care nu poate fi prea lung pentru că are o limită de cuvinte, tema raportului este folosirea societăților, folosirea tehnicii 5G pentru Europa ca oportunitate de creștere și din punct de vedere al educației, al industriei creative, industriei culturale, dar și uh, al industriei um, audiovizuale. Aș dori să subliniez la acest aviz că este nevoie de o strategie ambițioasă cu un obiectiv de a oferi până în 2025 un internet uh, foarte rapid majorității uh, persoanelor, mai ales însă instituțiilor precum școli, biblioteci și altele, alte instituții care țin de educație. Din păcate, am avut o oarecare problemă cu includerea universității aici. Este o mare provocare însă și pentru tipul de învățătură, e-learning și alte tipuri noi de învățătură și um, Datorită cercetării se pot de asemenea face progrese foarte mari în, acest nou, în acest mod nou de a se conecta. Există provocări așadar mari din punct de vedere cultural, dar și din punct de vedere educațional. Un alt aspect foarte important este depășirea prăpastiei, prăpastiei digitale și, de asemenea, o implicare pozitivă a acestor noi uh, competențe și la nivelul mass media. Trebuie însă ca această nouă societate digitală să devină o realitate peste tot. Mi se pare foarte important aspectul că oportunitățile pe care le aduce cu sine 5G-ul să stabilească și um, noi conținuturi culturale și creative și conținuturi interactive care să implice utilizatorul, nu numai pasiv, ci și ca un subiect activ, activ în creativitatea aceasta de care vorbim. Trebuie să fim conștienți însă de impactul pe care îl are schimbarea aceasta pe um, așa numită uh, lanț de valoare adăugată în domeniu. Uh, mi se pare foarte important să ținem cont, mai ales din partea Comisiei, de specificitatea radiodifuziunii aici. Foarte mult s-a vorbit de spectru radio și am analizat în alte rapoarte și aspectele țin, care țin de radio. Aș vrea să vă spun că la acest punct voi fi foarte strictă, voi asculta părerea dumneavoastră, dar voi fi foarte strictă în ceea ce privește o definiție clară a excepției pe care o face acest domeniu în care noi trebuie să avem controlul. Altceva pe care n-am putut să-l adaug din motive de lipsă de spațiu în proiect este cel al siguranței rețelelor. E evident că trebuie să fim extrem de atenți pentru că odată cu extinderea folosirii internetului, accesul să fie cât se poate de sigur. E vorba de conținuturi suplimentare, e vorba de produse suplimentare cu care vom avea de-a face și de implicarea, după cum spuneam, utilizatorului la un nivel mult mai uh, extins și de informație mult mai densă, deci trebuie să fim foarte siguri că nu facem niciun pas înainte fără să avem o securitate a rețelelor adecvată. Aceasta trebuie să garanteze o protecție adecvată a informației oferite și a softului. Deci, în acest sens, vreau să mai extindem uh, punctele pe care le-am menționat, pentru că n-am avut spațiu și timp, dar nu vreau să lăsăm deoparte nici diferențele pe care le avem între statele membre deja acum. Deja în raport am încercat, uh, când vorbeam de spectrul radio, să facem referire la diferențele, de exemplu, de conexiune între statele membre la internetul de înaltă viteză. Trebuie ținut cont de diferențele acestea, pentru că altfel tehnologia 5G ar putea să reducă în mod semnificativ o creștere armonioasă a tuturor statelor membre și să extindă prăpastia digitală între cetățeni, ceea ce nu e cazul, în niciun caz uh, nu este scopul nostru. Vă mulțumesc și mulțumesc raportorilor din umbră. Ja, vielen herzlichen Dank. Da, vă mulțumesc foarte mult, Silvia, și acum Sabine Ferhaien. Da, mulțumesc. Salut faptul că noi, Comisia de Cultură, discutăm și dăm un aviz despre subiectul pe care tocmai ni l-a extins uh, Silvia Costa și ni l-a expus. Introducerea tehnologiei mobile 5G nu înseamnă numai accesul la un internet rapid, pentru că acesta se poate genera pe mai multe căi, ci e vorba de un acces mobil la internetul foarte rapid. Și introducerea 5G aduce cu sine aspecte foarte importante în industria culturală, în industria creativă și deci e foarte important să dăm un aviz. Mă bucur deci deja că l-avem. La extinderea 5G, după cum ai spus și tu, um, și îmi lipsea până acum în text și mă bucur că ai spus-o verbal, să avem grijă că toate celelalte metode, de exemplu, de transmitere, cum ar fi televiziune, radio și frecvențele radio aferente, să nu fie limitate prea mult, pentru ca să putem să păstrăm și acele metode de transfer cultural și să putem să lăsăm și acolo o marjă de dezvoltare pe viitor. Rețeaua de dezvoltare 5G e o șansă foarte mare pentru a reduce prăpastia digitală între mediul rural și mediul urban. Tocmai um, accesul la un internet uh, de înaltă capacitate în uh, mediul uh, urban nu este o problemă, pentru că de obicei acolo merită din punct de vedere economic să se dezvolte o astfel de rețea, însă problema este întotdeauna atunci când e vorba de mediul uh, urban și de, de rural și de folosirea, de exemplu, a rețelei fixe și exact acolo avem nevoie de tehnologia 5G care este mobilă, în care, de exemplu, nu rentează construirea unei rețele fixe. Mi se pare că prin crearea acestei rețele 5G în zonele rurale putem să garantăm un acces la conținuturi creative, la conținuturi culturale, pentru că prin intermediul internetului cetățeni care erau excluși vor putea tocmai să aibă acces la aceste conținuturi. Și mi se pare foarte bine că am prevăzut această variantă. Trebuie să examinăm mai atent care sunt posibilitățile pentru educație prin folosirea rapidă a internetului mobil. Eu cred că se vor vedea rapid efectele și sunt multe căi momentan neexplorate pentru, de exemplu, learning uh, în afara uh, claselor, ca să spun așa, învățarea în afara claselor tradiționale, în afara învățământului tradițional. Se pot combina de exemplu, um, tipuri de învățământ uh, care implică o învățare la distanță cu, uh, care pot să rezolve probleme de distanță din cauza unor depărtări geografice, de exemplu. Mulțumesc. Următorul vorbitor, vă rog. To your new position. Mulțumesc, domnule președinte și, doamnă președinte, și bun venit în noua dumneavoastră poziție. Colega mea prevăzută să ia cuvântul la această întâlnire nu reușește să ajungă din cauza întâlnirilor în alte comisii, însă m-a rugat pe mine să intervin pe mine mă bucură acest lucru pentru că eu sunt uh, raportor din umbră la regii pentru acest uh, dosar. Însă m-a rugat uh, să mulțumesc grupului nostru, comisiei noastre pentru toate aceste idei care se regăsesc în raport, să mulțumim și raportoarei. Obiectivul este firește salutar și ambițios ne face să fim mai proactivi, mai degrabă decât reactivi în schimbările noastre la nivel de societate. E clar că trebuie să oferim uh, o societate uh, digitală autentică care ar putea îmbunătăți serviciile uh, uh, furnizate de furnizorii de internet și până la urmă viața cetățenilor. Din păcate însă nu vedem că există prea multă inovație pentru a se putea oferi conținut digital de bună calitate pentru a susține creșterea și ocuparea. Sperăm că acești inovatori culturali și digitali Uh, adică întreprinderi mici și mijlocii, vor putea concura pe piața uh, mondială, însă noi trebuie să, ne, uh, să le oferim instrumentele de care au nevoie nu trebuie să rămânem în urma um, Statele Unite sau regiunii Pacificului, unde s-au făcut mari progrese în acest domeniu pe care noi nu trebuie să le uităm. Această conectivitate uh, mai înaltă la care s-au referit și colegii ar putea încuraja antreprenoriatul și ar putea să reducă și poverile de reglementare, oferind oamenilor acces la servicii și informații. De asemenea, s-ar putea oferi și instruire în educația informală, cum au spus și alți uh, colegi. Deci uh, ne bucurăm că există sugestii de a îmbunătăți metodele de predare în baza activităților uh, digitale și cred că e bine și la un moment dat să se împăr- împărtășească bunele practici. Însă uh, acest raport ar trebui să fie o scuză pentru o uh, reglementare mai insistentă. De exemplu, dacă există propunerea ale Comisiei pentru licențele 25 de ani pentru spectrul radio, Uh, care ar putea reprezenta pași buni pentru investitori. Uh, cred că uh, e nevoie totuși să avem și o analiză a impactului. Și în cele din urmă, clar ne dorim cu toții uh, un acces mai bun la un uh, conținut creativ de uh, bună calitate, însă nu trebuie să uităm și dimensiunea care ține de drepturile de autor. Deci 5G nu ar trebui să permită doar download mai rapid și ilegal al conținutului cultural. De asemenea, trebuie să ne gândim mai serios la ceea ce înseamnă 5G, pentru că deocamdată definiția acestui concept nu este uh, clară, deși foarte multă lume deja folosește acest termen. Deci trebuie să înțelegem ce este 5G și ce va fi 5G. Trebuie să ne gândim puțin și la evoluțiile uh, pe viitor. Înțeleg că definiția actuală a acestui concept este mult mai puțin clară decât uh, au fost la vremea respectivă definițiile pentru 3G și 4G. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Comisia este prezentă și dorește să ia cuvântul? Yeah, uh, not yet Deocamdată nu, pentru că expertul încă n-a uh, sosit. În calendarul uh, dumneavoastră preliminar, ora de intervenție era 16 și 50 de minute. Putem uh, însă să luăm în calcul întrebările dumneavoastră, odată ce va uh, sosi uh, uh, experta noastră, ea va putea să vă răspundă. Bun, e foarte trist că nu a venit comisia încă, dar uh, atunci aș vrea să dau cuvântul doamnei Costa la sfârșit, ne uitând să vă spun însă că termenul de depunere a amendamentelor este 30 ianuarie 2017 la ora 16 și că votul în Comisia Cult va avea loc pe 22 martie 2017. Silvia, ai cuvântul. Da, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc colegilor raportori din umbră. Vreau să vă spun că sunt extrem de uh, acord cu ei, așa cum am spus-o și de la început, referirile care s-au făcut la finalizarea rețelelor 5G și la specificitatea care ține de radiodifuziune și televiziune. Sunt absolut de acord cu aceste excepții care trebuie introduse. Le voi introduce sintetic, dar am spus chiar de la început că doresc să mai extind aceste excepții și că voi fi foarte strictă. Am făcut referire și la copyright, au spus și colegii și vă că sunt de acord cu mine. Apoi, cred că ar fi foarte util ca noi să examinăm și impactul pozitiv pe educație al uh, noilor uh, tehnologii, uh, noile forme de învățământ posibile. Sunt foarte deschisă la propunerile voastre dacă aveți alte idei. Eu am mai reținut și că e util la nivel european să avem o definiție a spectrului radio, așa cum uh, s-a introdus deja în strategia digitală. E util să avem o definiție pentru că acesta va fi orizontul pe care vom lucra. Trebuie să recunoaștem specificitățile diferitelor țări și vitezele diferite la care se avansează pe subiect, unele dintre țări nefiind neapărat atât de entuziaste de această propunere, cred însă că toate pârghile trebuie folosite ținând cont de echilibrul total, după cum spuneam, și de atenția deosebită pentru um, radio, um, televiziune și excepțiile culturale și convergența dintre diferitele țări și la diferitele niveluri de evoluție digitală. Mă interesează în continuare sugestiile dumneavoastră, bineînțeles și la fazele ulterioare ale raportului. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Aș vrea să spun către comisie că, în general, timpii pe care îi punem pe agenda sunt doar orientativi și, fiind dat că am mers mai repede cu alegerile, trebuie totuși să țineți cont de faptul că uh, Există o marjă, se poate devia. Noi credeam că s-ar putea să avem alegeri uh, secrete și ar fi durat mai mult, însă fiind dat că nu au fost secrete, am mers mult mai repede din fericire, am ajuns mai repede la acest punct. Deci poate să transmiteți colegii experte să nu mai vină, pentru că nu are rost și poate raportorii din umbră, dacă au întrebări, să le pună direct colegei de la comisie, dacă sunteți de acord. Să-i transmită direct doamnei uh, întrebările pe care le aveau. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Silvia și mulțumesc tuturor celor care au intervenit la discuție. 30 ianuarie 2017 la ora 16 este termenul de depunere al amendamentelor și am terminat partea publică a ședinței noastre. Acum aș dori să îi rog pe toți cei care nu lucrează pentru Parlamentul European sau nu lucrează la Parlamentul European să părăsească această sală pentru că avem un punct de raport de la trilog care este un punct cu ușile închise și vrem să fim între noi. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Um mâine la ora 9 continuăm cu partea publică a ședinței noastre. Și vă rog să veniți la 9 fix, vreau să încep la 9 fix cu voturile mâine, pentru că avem 6 voturi pe ordinea de zi și avem un program extrem de încărcat. Avem președinția malteză care vine să ne viziteze, și alte puncte de pe ordinea de zi pe care trebuie să le discutăm. Așadar, mâine, dacă începem mai târziu, avem mai puțin timp de discuție. Aș vrea să vă rog, deci, să începem la timp și, deci, să veniți la timp mâine dimineață pentru ca să ne ajungă timpul pentru discuții. A ieșit toată lumea din sală care nu este autorizată. Mai așteptăm un minut, două.